îi urez bun venit doamnei Ana Gomez, care este raportoarea noastră și probabil va avea foarte multe întrebări pentru vorbitorii noștri. Avem trei distinși oaspeți invitați la subcomisia noastră și aș dori să le urez bun venit domnilor Hugh Griffiths de la Institutul Stockholm International Peace Research Institute, domnul Tiago Pitaicunia Sper că am pronunțat suficient de corect numele său, consilier pentru afaceri maritime pe lângă președintele Portugaliei și admiral, amiralul Lutz Feld, uh, fost um, șef de stat major al marinei germane. Îi dau de îndată cuvântul domnului Griffiths. Vă rog. Cred că am căzut de acord pentru prezentări de maximum 15 minute după care vom putea să continuăm dezbaterea noastră. Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru uh, bun venitul dumneavoastră în numele Institutului Stockholm pentru cercetare. Sunt bucuros să pot uh, oferi câteva informații referitor la dimensiunea maritimă. E un uh, subiect important care nu primește întotdeauna atenția pe care o merită. Pe scurt, am să vă ofer câteva uh, informații de fundal. În ce privește siguranța maritimă, un studiu asupra dimensiunii uh, europene a fost realizat la solicitarea ministrului de apărare francez și, deși era vorba de traficul de arme, soluțiile găsite se refereau la dimensiunea europeană. În 2009-2010 am avut ocazia să ne întâlnim cu mulți experți inclusiv cu viceadmiralul Lutzfeld, și să facem vizite în diferite uh, agenții și institute europene care credeam noi că vor putea să-și aducă contribuția în termen de securitate maritimă, inclusiv uh, EMSA, diferitele uh, comisii și direcții generale de la nivelul UE, în care derulează activități ce au legătură cu securitatea maritimă. Trebuie să um, salutăm mm, atât mm, excelenta muncă depusă până acum, dar să fim conștienți și de provocările viitoare pe care le aduce acest sector. Uh, ministrul francez de uh, apărare um, nu um, are disponibile datele de contact dar, uh, pentru a obține acest raport, dar vă pot pune la dispoziție contactele colegilor cu care am lucrat eu în ce privește raportul elaborat de institutul nostru, puteți uh, descărca de pe site-ul internet al institutului SIPRI. Este un raport deschis. Se referă la navele um, care uh, au circulat în zonă în ultimii 20 de ani. Este un document cât se poate de dens, mă tem, și se referă la baza de date privind uh, vasele și incidentele maritime. Am uh, recensat 2500 de incidente de trafic și uh, 15.000 de uh, rapoarte vizând uh, navele. E vorba de istoricul um, statului de pavilion, a um, um, proprietarului, nave și așa mai departe. În raportul nostru am constatat, și nu vă va surprinde acest lucru probabil, uh, că transportul maritim domină uh, comerțul internațional, atât licit cât și ilicit, că joacă un rol important în uh, fluxurile de narcotice și precursori chimici, și că majoritatea um, tutunului uh, uh, și a produselor contrafăcute sunt transportate pe mare. Uh, de asemenea, armele convenționale mm, sunt livrate tot pe mare, în special în conflictele din Africa și Orientul Mijlociu. Majoritatea mm, capturilor um, se referea la um, bunurile în folosire dublă. Vedeți acum un grafic. Uh, categoriile 1 de nave vizând traficul de arme sau narcotice. Uh, vedeți în grafic um, că um, fie proprietarii, fie operatorii navelor sunt implicați în acest trafic. Coloana albastră arată procentul Uh, total al uh, statului de pavilion și media pe perioada 1991 și finele 2011. Colana roșie arată procentul statelor de pavilion în uh, baza de date privind traficul a institutului nostru. Panama este statul care are cel mai multe nave um, care navigează în lume și este numărul în baza noastră de date și navele acestea stat, uh, navele sub pavilion panamez sunt um, uh, cel mai multe implicate în trafic. Disparitățile sunt uh, marcante, în special Corea de Nord. Corea de Nord este numărul 2 în ce privește traficul, deși are o flotă redusă. Cu excepția Iranului și a Chinei, toate statele de pavilion se um, regăsesc sub un pavilion așa numit de mm, conveniență. Și sunt într-un registru deschis. Este un mare grad de uh, deregulare și acesta este o tendință care revine mereu în raportul nostru când este vorba de statul de pavilion și de jurisdicțiile uh, sub care um, sunt înregistrate diversele nave. Regulamentele de securitate devin un element cheie. Și trebuie să vă vorbesc despre PSC sau um, statul de control a portului statele uh, europene mm, Uh, se descurcă foarte bine, mai ales pentru că sunt parte, sunt semnatare ale memorandumului de la Paris. DigiMove și, de asemenea, um, Agenția Europeană pentru Securitate Maritimă fac enorm de multe în acest domeniu. Uh, se publică liste negre ale statelor uh, care desfășoară Mm, activității legale. De asemenea, Statele Unite ale Americii uh, coroborează astfel de date. În studiul nostru, care uh, a fost publicat în 2012 în raportul citat, arată uh, uh, datele colectate pe de o parte de noi și pe de altă parte de Statele Unite. Acest tabel arată mm, topul statelor de pavilion cu vase din categoria 1. Și uh, uh, vedem uh, și listele de nave um, consolidate sub memorandumul de la Paris, respectiv de către Statele Unite ale Americii. Vedem de asemenea că în listele Statelor Unite uh, există mm, numeroase excepții pentru că uh, aceste state nu au dreptul să acosteze în porturi americane. În ce privește Liberia și China, el pentru că este o complicitate în trafic între uh, autoritățile portoare și nave, inspecțiile fiind derulate absolut ineficient. Eh, situația Ciprului s-a ameliorat foarte mult de la începutul anilor 2000, iar Ciprul a dispărut de pe lista de uh, state de pavilion țintă. Despre ce vorbim? Despre o relație între datele calitative și cantitative. Uh, 87% dintre nave au fost catalogate ca aparținând categoriei 1, unde uh, inspecțiile um, sunt foarte slabe. Există multe uh, deficiențe, inclusiv la nivelul înregistrării datelor. Un alt element interesant deși nu am făcut un studiu empiric, indicatorii ne arată că o asemenea de relație de siguranță ă, este în legătură cu alte ă, practici ilegale, ă, cum ar fi deșeurile toxice, pirateria sau pescuitul ilegal. Și v-aș atrage atenția asupra acestora. Totuși, cred că v-am oferit suficiente date din raportul nostru care să poată servi ca bază de discuție pentru dezbaterea de astăzi. Am citit un raport excelent al doamnei uh, Ana Gomez și um, ați mers drept la țintă. E clar că subliniați nevoia de a salva, de a economisi bani uh, ai contribuabililor europeni punând în aplicare un mecanism pe care uh, Europa l-a dezvoltat deja foarte bine până acum, încercând să atingem uh, niște obiective pe care am demonstrat că le, uh, le putem aborda deja. Navele care sunt angajate în activități uh, criminale pe mare tind să uh, poată fi monitorizate de anumite sisteme de siguranță pe care Uniunea Europeană le utilizează deja. Ținând seama de recomandările raportului, o abordare holistică și durabilă, suntem de acord cu concluziile raportului dumneavoastră. Avem nevoie de o astfel de abordare pentru a putea aborda complexitatea provocărilor cu care ne confruntăm. Această abordare trebuie să fie durabilă și, la fel ca Uniunea Europeană, ne dorim să economisim bani, adică trebuie să putem pune la oaltă mecanisme și resurse care uh, s-au dovedit eficace. Flotele uh, europene se reduc și, așa cum uh, a dovedit fuziunea uh, în. Uh, între aviația britanică și uh, franceză, uh, lucruri se pot realiza prin cooperare. Uh, în contextul operațiunii NAVFOR am putut vedea că sunt lucruri pe care realmente le putem face. Siguranța uh, oamenilor, uh, guvernanța și dezvoltarea sunt obiective cheie. Este important să putem uh, mobiliza industria maritimă, dar și de pescuit, paza de coastă și pot să vă spun că pirateria nu este singura amenințare. Parlamentul European a observat că e foarte important să, revizu- să se revizuiască uh, politica de securitate maritimă, ținând seama de legăturile care există între obiective, mijloace și posibile teatre de operațiune. În acest sens, raportul Parlamentului European este decisiv. Pe scurt, întrebarea nu este dacă Uniunea Europeană are talentul, expertiza sau capacitatea să creeze o strategie de siguranță maritimă uh, vizibilă. Astăzi e limpede că este așa. Avem experții, avem tehnologia, avem mecanismele. Pentru noi, întrebarea este dacă există și dorința politică și birocratică de a depăși obstacolele. Acest raport al Parlamentului European și dezbaterea de astăzi aici cred că va fi un pas în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Thank you very much. And we... Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Tiago Pitai Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, parla- mulțumesc Parlamentului European pentru această invitație în contextul proiectului de raport privind uh, dimensiunea maritimă a PSAC. Încă din capul locului, dați-mi voie să vă spun că acest raport uh, este unul extrem de cuprinzător, uh, fapt ce este lăudabil, se recunoaște dimensiunea maritimă a Europei se referă la pericolele maritime în mod amănunțit, propune o abordare holistică și coordonată prin intermediul unei noi strategii de securitate maritimă. Dar eu vreau să mă refer aici la protejarea intereselor maritime europene. Vreau să vedem dacă e ă, asta în contextul unei strategii maritime europene, dacă este momentul potrivit. În momentul în care vorbim despre interesele maritime ale Uniunii Europene, trebuie să ne dăm seama că Există o dimensiune maritimă fundamentală în, uh, care este prezentă în majoritatea provocărilor importante cu care ne confruntăm la ora actuală. Bineînțeles, globalizarea se referă în primul rând uh, la aspecte comerciale iar uh, comerțul, comerțul internațional uh, se bazează în mare măsură pe transportul maritim. Transportul maritim înseamnă porturi, logistică, înseamnă o sporire a traficului maritim, înseamnă nave mai mari, mai durabile, transport maritim uh, care să nu polueze și construcția de nave și ai un echipament ecologic pe termen lung. Aceasta înseamnă dimensiunea. O altă provocare ce este extrem de importantă pentru Europa o reprezintă securitatea alimentării cu energie. Aici este vorba despre geopolitică, despre, controlarea, despre controlul asupra surselor de energie, despre forajul uh, în larg, despre diversificarea rutelor de transport, mai puțin dependență de conducte, mai mult transport pe petroliere, și uh, dezvoltarea terminalelor portoale. Apoi, durabilitatea energetică este un element extrem de important și un alt obiectiv al politicii energetice europene, iar aici este vorba despre energii regenerabile și despre energie regenerabilă uh, în larg. Iar uh, această industrie este um, una dintre cele mai uh, rapid în dezvoltare din 2007. Aici este vorba și despre schimbările climatice, bineînțeles, despre combaterea schimbărilor climatice și atenuarea lor. Trebuie să înțelegem care este rolul pe care îl joacă oceanele în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice prin uh, stocarea și sequestrarea carbonului. A, aceasta se face mult mai mult la nivelul oceanelor decât la nivelul pădurilor, cum se crede. Trebuie să facem să avem mai multă cercetare aici, în acest domeniu, în ceea ce privește stabilirea de modele climatice. În egală măsură, trebuie să ne gândim și la adaptare, adaptare la schimbările climatice. Este vorba și despre creșterea nivelului mărilor, ero- eroziunea zonelor de coastă. Toate acestea sunt aspecte ce trebuie avute în vedere. Dar cât de des facem legătura între politica maritimă și schimbările climatice? Prea, prea rar. Intră în discuție aici și pierderea biodiversității, care reprezintă una dintre principalele eșecuri la nivel uh, internațional și aici intră și Uniunea Europeană. Trebuie să se pună capăt pierderii biodiversității. 80% din uh, viață există în mări și oceane și știm ce se întâmplă și cu uh, dispariția uh, uh, a uh, prădătorilor maritimi. Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere. Și nu în cele din urmă, bineînțeles. Este vorba și despre securitate amenințările și actorii neconvenționali sunt în creștere la nivel maritim, iar acest lucru trebuie avut și el în vedere. Analizând toate aceste provocări la nivel european, ne dăm seama că dimensiunea maritimă crește exponențial. De ce? Fiindcă spre deosebire de alte continente, Europa este în continuare o supraputere maritimă a lumii. Și spun, când spun asta, nu mă refer neapărat la capacitatea maritim, la, militară, mă scuzați, mă refer, și așa se spune și în raport, la faptul că Uniunea Europeană controlează 40% din uh, flota comercială a lumii. Are rețeaua cea mai mare de porturi din lume, 1200 de porturi. Uniunea Europeană este prima regiune uh, în ceea ce privește forajul în larg de gaze naturale și uh, petrol. Uh, suntem numărul unu și în ceea ce privește energiile regenerabile, suntem numărul unu în ceea ce privește turismul maritim în lumea întreagă. Avem cea mai mare cifră de afaceri în ceea ce privește construcția de, de nave, nu la tonaj, cea cifră de afaceri. Avem, uh, suntem numărul unu în ceea ce privește industria de echipament maritim. Cercetarea din domeniul maritim este extrem de dezvoltată în Uniunea Europeană. Uh, dezvoltarea uh, Uh, biotehnologie <clears throat> biotehnologiei maritime este uh, extrem de dezvoltată în Europa. Toate acestea ne uh, fac să ne gândim la interesele maritime ale Uniunii Europene și, până la urmă, care, care sunt interesele Uniunii Europene în ceea ce privește uh, locul de frunte pe care îl uh, ocupă Uniunea Europeană. Este vorba de Uh, care este elementul important? Geografia, în primul rând. Avem o zonă de coastă mai mare decât uh, uh, Rusia și Asia. Noi, Europa este o mare peninsulă înconjurată de ape. Iată de ce Europa a fost, europenii au fost întotdeauna mari navigatori. Uh, patru state membre în Uniunea Europeană sunt insule și alte state membre sunt peninsule înconjurate de apă, printre care Portugalia, Spania, Danemarca, Grecia, bineînțeles și Italia. Mările pentru europeni nu au fost niciodată o barieră, au fost întotdeauna mijloace de căi de comunicare, modalități de a ajunge în alte regiuni și de a atinge alte piețe. Acestea fiind spuse, ne dăm seama cât de importantă este dimensiunea maritimă pentru toate politicile europene, mult mai importantă decât uh, ni se pare la prima vedere. În momentul în care descriem interesele maritime ale Uniunii Europene, ne gândim în primul rând la comerț liber, iar comerțul liber înseamnă uh, libertate de navigație, ceea ce, uh, nece- ceea ce necesită securitate la nivel internațional, uh, la nivelul oceanelor. Uh, securitate a căilor navigabile maritime, a canalelor, a rutelor maritime, care sunt strategice pentru exporturile europene și pentru importurile europene. Bineînțeles, există interese maritime europene de natură economică, dar acestea necesită asigurarea păcii în oceanele, pe oceanele noastre. Dar nu, sunt, dar nu se limitează aici interesele noastre. Este vorba și de durabilitatea oceanelor, extrem de importantă pentru dezvoltarea economiei. Avem nevoie de oceane durabile Uh, în ceea ce privește zonele de coastă și, uh, și supraviețuirea acestora. Uh, peste 40% din populația Uniunii Europene trăiește în zonele de coastă și peste 50% din PIB-ul Uniunii Europene este produs în zonele de coastă. Deci, durabilitatea pescuitului este un element extrem de important în Europa și nu numai. Nu doar pentru stocurile haleutice pescuite în Europa, ci și pentru că suntem principala piață de consumatori de pește din lume. Aproape 20 de kilograme de de aproape de 30 de kilograme de pește pe cap de locuitor în uh, Europa față de 20 în lumea întreagă. Deci este foarte important uh, biomasa și uh, stocurile haleutice. Toate acestea sunt extrem de importante pentru Europa. Durabilitatea este extrem de importantă și pentru turism. 66% din europeni își petrec vacanțele la mare. Acest lucru este, deci acest lucru trebuie avut de vedere, avut în vedere nu doar interesele economice, ci și interesele noastre în materie de de mediu înconjurător. Și aici ajungem la schimbările climatice. Schimbările climatice reprezintă o amenințare la nivelul securității Uniunii Europene pe termen lung decât alte amenințări convenționale pe care le putem închipui. Schimbările climatice uh, afectează uh, agricultura, bineînțeles, și toate acestea se, se, sunt afectate de o, uh, oceane, a, eroziunea zonelor de de coastă, poluarea oceanelor, toate acestea sunt foarte importante. Zonele mlăștinoase dispar mai rapid decât zonele împădurite. Trebuie să ținem cont de toate acestea. Există interese foarte importante la nivel, uh, la nivel climatic. Și bineînțeles să nu uităm uh, de energie, autonomia energetică. 40% uh, din petrol și 60% din gazele naturale consumate la nivel european sunt extrase în larg. Când vorbeam despre autonomie, în ceea ce privește țări terțe, ceea ce privește conductele. Este foarte important să continuăm uh, forajul în larg, să facem acest lucru în mod durabil, uh, iar uh, forajul este în dezvolt, se dezvoltă în, în lumea întreagă. Apoi, energiile regenerabile, energia eoliană, algele folosite ca biomasă, întreaga politică Uniunii Europene este cumva legată de mări și oceane. Iar uh, acesta reprezintă unele din, reprezintă principalul element al intereselor maritime ale Uniunii Europene. Dați-mi voie să mă refer și la securitate, combaterea activităților ilegale, care, bineînțeles, aici uh, intră în joc uh, elemente de siguranță pentru Uniunea Europeană. Iar ceilalți invitații vă vor vorbi, sau au vorbit deja despre aceste lucruri. Vă spun numai că două treimi din, din frontierele Europei sunt maritime. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru în momentul în care se stabilește dimensiunea uh, de securitate a PSAC. Acestea nu sunt amenințări vagi. Raportul uh, prezintă foarte amănunțit aceste amenințări. Se vorba despre migrație, despre traficul ilegal de ființe, de ființe umane, terorism. Uh, e vorba de amenințări uh, care ne pândesc din ograda noastră, să zicem din ograda noastră maritimă, zona arctică, Marea Neagră. Se poate spune adesea că în momente de criză, în aceste vremuri de uh, restriște prin care trece Uniunea Europeană, acestea sunt vremurile în care politica maritimă ar putea părea mai puțin importantă, dar lucrurile stau exact invers. În momentele de criză e nevoie să ne întoarcem la elementele de bază în Europa, ceea ce înseamnă ne întoarcem uh, privirea către geografie, către folosirea durabilă a mărilor și oceanelor. Europa se confruntă cu situația care se confruntă acum datorit, este în situația în care este acum datorită mărilor și oceanelor care le-au permis o dezvoltare comercială și care au permis până la urmă revoluția industrială a Europei. Când în momentul în care ne gândim la Europa, ne gândim la uh, la, navig, la navigații, la, la vikingi, la uh, diversele descoperiri, uh, la, imperi, la imperiile coloniale. Deci nu, nu este vorba numai despre geografie aici. Geografia vine, merge mână în mână cu istoria continentului nostru. În momentul în care analizăm cadrul politicilor europene la nivelul intereselor maritime, bineînțeles că aici intră politicile integrate maritime, care joacă un rol extrem de important, fiindcă a fost prima încercare a Europei, prima încercare a Bruselului, să uh, perceapă mările și oceanele în mod holistic și să, încercă să, să încerce să integreze toate aspectele legate de uh, acest domeniu. O nouă strategie maritimă este ceea ce lipsește din politica integrată maritimă la nivel uh, uh, european. Uh, AMP a fost cerut de comisie, deci, uh, dar prerogativele comisiei în ceea ce privește securitate și apărare sunt limitate. Noi însă am încercat să, s-a încercat însă uh, o mai bună coordonare a supravegherii maritime la nivel european, dat fiind, dat fiind procentul mare de frontiere maritime în Europa. Și da, într-adevăr, s-a încercat punerea la punct unei strategii de mediu în cadrul, în cadrul strategiei integrate maritime. Este vorba despre ca, directiva cadrului privind mediul maritim. S-a încercat până uh, punerea la punct a unei structuri de cercetare europene în uh, cadrul um, acestui, acestei directive. Iar săptămâna trecută dimensiunea teritorială a Europei a făcut un pas în această direcție. S-a adoptat o comunicare privind un cadru comun pentru uh, amenajarea spațiului maritim și integrarea gestionării zonelor de coaste dar există o verigă lipsă aici în ceea ce privește securitatea. S-a făcut foarte mult progres în ceea ce privește siguranța cu pachetul Erika, cu, după, după catastrofa Prestige, dar s-au făcut pași înainte în ceea ce privește siguranța în ultimii 10 ani cu toate acestea, nu am reușit să facem atât de mulți pași înainte în ceea ce privește securitatea. Dacă analizăm situația din Marea Mediterană, ne dăm seama că amenințările sunt în creștere și status quo-ul a rămas același. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că strategia de securitate maritimă europeană nu ar trebui să reprezintă o suprapunere a politicilor maritime uh, interesele noastre maritime la nivel de securitate nu sunt uh, strict de natură de securitate. Uh, se referă și la chestiunile legate de energie, economie și mediul înconjurător. Acestea fiind spuse, încă nu putem să creăm încă o politică integrată care să uh, uh, acopere toate aceste elemente care se regăsesc în politica integrată maritimă. Trebuie să avem un echilibru între o politică care să nu fie o politică ce se concentrează doar pe securitate, doar pe apărare uh, navală, pe uh, supraveghere strictu sensu, dar în același timp nu trebuie să există o suprapunere cu ceea ce s-a făcut deja în ultimii ani în ceea ce privește mediul înconjurător, cercetare și la nivel economic. Bineînțeles, uh, obiectivul este acela de a, a acestei strategii ar, ar trebui să fie întotdeauna întotdeauna uh, acela de a asigura mări și oceane pașnice și durabile. Iar în încheiere, dați-mi voie să vă spun că pentru a putea înțelege foarte bine despre ce vorbim în momentul în care vorbim despre Europa, trebuie să ne dăm seama că Europa este un continent mult mai mic decât Africa, de trei ori mai mic decât Africa, uh, la nivelul uh, uh, teritoriului, dar uh, dar uh, zona de coastă a Europei este de trei ori mai mare decât cea a Africii. Iată despre ce e vorba. În momentul în care sunteți întrebați de ce să aibă Uniunea Europeană o strategie de securitate maritimă, atunci puteți să le răspundeți. Și uh, dați aici un, un, uh, un citat celebru, spuneți, e vorba de geografie până la urmă, domnule. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și dăm cuvântul ultimului nostru oaspete, domnul Amiral Felt. Ladies and gentlemen, it is my... Doamnelor și domnilor, onorați uh, membri ai uh, Parlamentului, vă voi, descrie în urmă, vă voi descrie în următoarele minute, pe scurt, domeniul maritim, aspecte din domeniul maritim și voi uh, încheia cu recomandări. Nu va fi posibil să vă vorbesc despre toate aspectele în intervenția mea, dar pentru asta avem la dispoziție întrebările și răspunsurile. Creșterea insecurității maritime nu în ultimul rând terorismul și migrația ilegală, amenințările asimetrice din partea infractorilor și a unor uh, guverne, uh, pune în, evident, pune în evidență toate acestea nevoia pentru o mai mare siguranță pe mare, mai multă securitate și un accent pe apărare. Multe inițiative utile din acest uh, punct de vedere sunt deja în desfășurare sub egida statelor membre și, ale, și a uh, Uniunii în sine. Politica integrată maritimă a Comisiei și proiectele asociate care stabilesc uh, un mediu de împărtășire a informațiilor comune uh, sunt uh, uh, evoluții uh, încurajante, dar există și inițiative bine dezvoltate și care și-au dovedit deja eficacitatea, precum RECAP în sud-estul Asiei, VRMTC în Mediterana sau MSIS, Sistemul de Informații pentru Securitate și Siguranță Maritimă. Um, aceste sisteme împărtășesc uh, două precondiții esențiale pentru a uh, furniza siguranță, securitate și apărare pe mare. Primul, uh, dintre prima condiție este împărtășirea informației. Uh, trebuie să trecem de la sistemul need to know, uh, nevoia de a ști, la nevoia de a împărtăși, need to share. Uh, Există lucruri uh, pe care știm că le știm, există lucruri pe care uh, știm că nu le știm și uh, există, nu așa, lucruri necunoscute pe care nici măcar nu știm că nu le știm. Aceste principii provin uh, dintr-o vreme în care principiul need to know uh, era folosit pentru că comunicațiile se bazau pe o bandă foarte redusă de frecvențe radio, împărtășite de mai mulți utilizatori care aveau nevoie să transmită mesaje uh, fiind limitați de capacitatea redusă a rețelei. Nu mai este cazul în ziua de astăzi sunt la dispoziție foarte multe metode sofisticate de comunicații și programe soft uh, de calculator și uh, din acest punct de vedere putem găsi un exemplu excelent în lumea aviației, unde schimbul liber de informații a fost uh, standardul ani de zile și s-a văzut ce îmbunătățiri substanțiale au survenit în domeniu. Supravegherea maritimă ne dă o imagine a situației uh, pe mare pentru toți actorii implicați în uh, domeniul uh, marin. Există responsabilități de natură strategică, operațională și tactică din partea tuturor actorilor implicați. Domeniul maritim domeniul maritim, uh, în domeniul maritim, conștientizarea este, esențială pentru a recunoaște, identifica și contracara riscurile și amenințările. O antiteză a acestei conștientizări a domeniului maritim este așa numita orbire, a, orbire maritimă și, deși sunt afectați în mod diferit, marea majoritate a actorilor implicați din Uniunea Europeană Uh, din statele membre sau din cadrul organismelor, instituțiilor europene uh, dau dovadă de această orbire la nivel endemic în rândul populației, în rândul parlamentelor naționale sau chiar în uh, rândul autorităților europene. Trebuie să înțelegem corect nevoia unei securități robuste pe mare și nevoia de a îmbunătăți supravegherea maritimă. Este foarte important să apreciem importanța bunăstării și prosperității uh, europene uh, și rolul foarte important la, la conturarea bunăstării și prosperității europene pe care îl joacă resursele maritime. Însă, uh, pentru unii, Marea nu este decât un mediu propice pentru desfășurarea de activități legale, periculoase și uh, infracționale. Există șase actori principali uh, însărcinați cu apărarea, siguranța și securitatea pe mare. E vorba de uh, organizațiile, Organizația Națiunilor Unite prin uh, IMO, International Maritime Organization, Statele Unite cu paza de coastă, NATO, bineînțeles, Uniunea Europeană, al patrulea mare actor, Uh, țările africane, Uniunea Africană, care are o proprie strategie de securitate și, bineînțeles, uh, numărul 6, mm, națiunile nealiniate, precum Brazilia, Rusia, India și China, uh, Pakistan și Turcia, între acestea, cu propriile ambiții și strategii maritime. Ca parte a ONU, Organizația Maritimă Internațională este un administrator foarte eficient care acționează la nivel global sprijinul inițiativelor regionale în cadrul unui proces de durată deja de consolidare a structurilor și standardelor. Dar ONU are un uh, rol, o experiență limitată la nivel operațional pe mare și nu are un mandat uh, de a pune în aplicare dreptul internațional pe mare. Prima misiune navală a ONU este UNIFIL și a fost un, uh, uh, un embargo împotriva um, armelor în largul uh, coastelor Libanului. Statele Unite reprezintă un actor strategic la toate nivelele, strategic operațional și tactic codul uh, pazei de coastă după uh, septembrie, după 11 septembrie uh, a fost extins și acum paza de coastă americană beneficiază de proceduri de reacție foarte rapidă. NATO, de asemenea, a adoptat o strategie maritimă și un uh, concept privind operațiunile maritime de securitate. Uh, strategia maritimă însă a NATO a fost uh, una pur militară. De partea sa, Uniunea Europeană are o strategie europeană de securitate cu trei obiective. E vorba de tratarea amenințărilor, construirea securității în vecinătate și obținerea Um, unui um, ordin internațional de acțiune bazat pe multilateralism eficient. Această strategie europeană de securitate, ISS, precede tratatul de la Lisabona, care uh, propune o coordonare mai strânsă și o cooperare mai strânsă între statele membre, Uniunea Um, agențiile europene și țările terțe. Articolul 47 și 222 din Tratatul de la Lisabona oferă orientări clare privind felul de acțiune pentru prevenirea amenințărilor teroriste pe uh, teritoriul statelor membre. Uniunea Europeană poate face apel la forțe navale precum uh, Euromarfor în Mediterană, uh, operațiuni Frontex în Mediterană, de, de asemenea dețin un rol foarte uh, important în impunerea unei guvernan- bune guvernanțe pe mare. Uh, vă dau uh, ca exemplu doar operațiunea Atalanta, organizată în cooperare cu programul pentru construirea capacităților maritime în cornul Africii. Și acum am să vă atrag atenția asupra câtorva vulnerabilități, riscuri și amenințări cu care se confruntă Uniunea Europeană și populația sa. E vorba de amenințări care afectează direct teritoriile naționale și cetățenii dinspre mare, terorismul pe mare prin infiltrarea de comandouri, uh, uh, traficul de ființe umane, uh, traficul de narcotice și arme, și uh, mai există amenințări uh, care afectează interesele maritime la nivel global, precum pirateria, uh, confiscarea de uh, bunuri, uh, răpirile pe mare uh, și alte dispute. Toate aceste riscuri și amenințări afectează nu numai uh, Europa, dar și țările uh, foarte multe alte țări pe glob, de exemplu, migrația ilegală și traficul de narcotice constituie amenințări interne semnificative pentru Uniunea Europeană. Pescuitul uh, uh ilegal, neraportat și nereglementat, uh, deversarea de deșeuri toxice, toate acestea subminează viabilitatea economică și stabilitatea internă a, uh, de exemplu, a coastelor africane, a țărilor de pe coastele africane. Aici foarte multe guverne și state nu dispun de capacități de control uh, a zonelor maritime și acest lucru nu face decât să contribuie la destabilizare. O altă vulnerabilitate europeană constă în uh, numărul mare de europeni care trăiesc și muncesc în uh, domeniul comerțului internațional. Um, ca membri ai uh, organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, turiștii sunt foarte vulnerabili pentru că sunt din ce în ce mai mult atrași de destinațiile exotice și nu uh, țin cont de riscurile implicate. Mm, au fost uh, organizate recent operațiuni de evacuare în masă de către unele state membre, ale căror unități navale și aeriene au uh, fost nevoite să extragă, să evacueze cetățenii europeni din zone afectate. Unele state membre mențin uh, o prezență permanentă navală în anumite zone de conflict pentru a putea reacționa rapid în caz de nevoie clauza de solidaritate ar putea uh, conduce Europa prin intermediul uh, birourilor Serviciului de Acțiune Externă către înființarea a uh, unui număr tot mai mare de Uh, astfel de birouri uh, permanente. Ca o concluzie intermediară, este clar că este nevoie de o, securi, de o uh, strategie maritimă de securitate la nivel european, bazată pe câteva principii de bază. Aceste principii ar trebui să includă o um, voință politică colectivă uh, Uh, angajament și leadership din partea uh, Europei, o capacitate credibilă uh, în ceea ce privește forțele atât civile cât și militare, forțe navale, îmbrățișarea unei abordări holistice, exhaustive în ceea ce privește domeniul securității pe dimensiunea maritimă, înțelegerea faptului că contextul maritim uh, este unul global și de aceea reacțiile noastre trebuie să fie la nivel global. Trebuie de asemenea încurajat uh, o evoluție pas cu pas în uh, impunerea acestei strategii de securitate și trebuie să încercăm să impunem granițe, hotare, chiar pe mare, pentru a separa sau pentru a uh, diferenția actorii între care statele membre nu sunt decât uh, o reflexie a punctelor de vedere a unui sector și uh, credem că Uniunea are instrumentele necesare pentru a apăra interesele cetățenilor săi. Tratatul de la Lisabona prevede mm, aceste uh, instrumente, însă pentru punerea lor în aplicare este nevoie de curaj. În încheiere, principala, mele, principala mea recomandare este să dezvoltăm uh, regiunea, uh, dimensiunea regională a securității maritime legată de activitățile din uh, bazinele maritime învecinate continentului. Trebuie să implicăm toți uh, actorii semnificativi uh, și să existe o împărtășire echitabilă a răspunderilor între statele membre și autoritățile europene, Parlament, Consiliu, Comisie. Domnule Admiral, mă iertați, interpreții mă roagă să citiți puțin mai uh, rar prezentarea dumneavoastră. Îmi cer scuze, mai am doar o frază și am să o spun foarte rar. Pentru a obține toate acestea avem nevoie de o strategie de securitate maritimă europeană care trebuie uh, elaborată într-un proces comun cu toate autoritățile uh, relevante, pentru că a exclude pe cineva din acest proces ar submina impactul strategiei și uh, ar împiedica atingerea unui grad suficient de unitate. De, de aceea avem nevoie de angajament și leadership politic. Mulțumim, mulțumim tuturor vorbitorilor, spune președintele, și pentru că s-au înscris în timpul alocat. Acum deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Ok, Mr. Galler first. I, I would like to ask all the... Aș dori să solicit, să solicit tuturor colegilor să nu vorbească mai mult de 3 minute. Mulțumesc. Ja, vielen Dank äh, für die... Mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră. Mi-a făcut plăcere să vă ascult și spun acest lucru cu toată sinceritatea. Sunt de acord cu majoritatea argumentelor dumneavoastră atunci când analizați situația, dar sunt de acord asemenea și cu concluziile dumneavoastră politice. E limpede că există voința politică pentru a ne atinge obiectivele și fac aici referire la ultimii doi vorbitori. Sarcina care ne revine nouă aici, în subcomisia noastră, și anume de a duce dezbaterea mai departe până în plenară și de a continua dialogul cu statele membre, trebuie dusă la bun sfârșit. Știm că, potrivit uh, tratatelor, munca noastră e mai dificilă, în special în domeniul apărării și, în special, în ce privește finanțarea acestor politici. Iată de ce avem nevoie Uh, de contribuția statelor membre. Nu cred că strategia noastră de securitate maritimă este una adecvată. Sigur că am manifestat interes pentru așa ceva, dar există și multiple presiuni. E vorba de comerțul între statele membre, de comerțul cu state din Asia în special. Apoi intervin și interese din sectorul petrolier și al energiei, presiuni din partea partenerilor internaționali care utilizează adesea aceleași rute maritime. Ceea ce am putut observa e că nu toate statele membre impun aceleași măsuri în uh, sectorul maritim. Mai ales pentru că capacitățile acestora sunt uh, foarte diferite. Anumite state membre au uh, zone de coastă mai largi, altele mai restrânse, însă au și interese comerciale diferite și se așteaptă ca alte state să facă munca mai grea pentru ele. Cred că apărarea intereselor economice comune pe mare este un domeniu important unde trebuie să găsim finanțare pe viitor. Și mai cred că voința politică există pentru așa ceva. Și ar fi deosebit de interesant ca dacă în întreaga Uniune Europeană am putea obține o finanțare comună pentru acest sector, pentru nave în special, deoarece toți folosim aceleași rute comerciale și avem, până la urmă, interese comune. Anumite uh, țări au susținut uh, programe uh, specifice. Cred că amenințările pe mare ne afectează pe toți și de aceea avem nevoie de o abordare comună. Mulțumesc, doamna Nicolae cuvântul. Thank you for, uh, for your presentation. Mulțumim pentru prezentările dumneavoastră. Sunt de acord cu aproape toate punctele de vedere. Cred că uh, viitorul sector de conflict ar fi intrat va fi într-adevăr mare. Acest lucru va veni peste 15-20 de ani și e limpede că pentru moment nu suntem pregătiți pentru un astfel de conflict. Iată de ce dimensiunea maritimă a PSAC a devenit o provocare reală pentru politica europeană. Am câteva întrebări și aș începe cu afirmația dumneavoastră. Trebuie să împărtășim. Îmi amintesc ce spunea uh, Pico de la la Știm ce știm, știm ce nu știm, dar mai mult decât atât e foarte important să împărtășim informațiile de care dispunem. Și e clar că pentru moment nu avem un mecanism adecvat. Credeți că, din punctul de vedere al legislației internaționale în sectorul maritim, avem nevoie de o nouă abordare? Ținând seama de convențiile existente, dar și instituțiile. Eu cred că e timpul să schimbăm lucrurile. Să ajungem în sfârșit la subiect. O altă întrebare se referă la așa numita vecinătate maritimă. Uh, cunoaștem uh, Marea Baltică și Mediterana, dar lucrurile sunt mai puțin relevante în Marea Neagră și în oceane. Marea Neagră se confruntă acum cu două fenomene interesante. De, de o parte, Turcia, care este un actor relevant nu doar în Marea Neagră, ci și în Mediterană, și pe de altă parte, Rusia, care dezvoltă o politică concretă în acest sector și care se orientează către Mediterana deja. Un lucru care nu a fost specific Rusiei. Care este opinia dumneavoastră asupra acestui punct? Și a treia întrebare se referă la posibilitatea de a dispune de două capitole esențiale în politica maritimă. Una, uh, pe relația cu China care, așa cum știm, este un actor relevant în Asia și Pacific, și cealaltă este relația cu Statele Unite ale Americii, care în uh, Atlantic și în Pacificul de Nord sunt un actor esențial. Care este opinia dumneavoastră asupra evoluției acestor două dimensiuni globale, ca să le spun așa, de relevanță maritimă? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintele. Doamna Gomes va dori să intervină la final, de aceea dau acum cuvântul domnului Buticofer. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Am multe, rămân multe întrebări încă deschise și aș încerca să analizez puțin riscurile. Toate aceste puncte au fost explicate de experții noștri, dar ce nu am înțeles e cum sunt aceste riscuri puse în context, cum putem ajunge la analiza de risc și în ce fel corespund acestea capacităților noastre de a reacționa. Dacă am înțeles corect, S-a spus că e nevoie de finanțare UE pentru flotă. Se gândea oare la o, realmente la o flotă europeană? Ori mie nu mi se pare adecvat să vorbim despre așa ceva când vorbim de uh, procedura pooling and sharing. Se merge poate prea departe. Trebuie să dezvoltăm o strategie, da, Însă trebuie să privim în viitor. Ne dorim sau nu ne dorim o astfel de flotă europeană? Și e clar că nu avem resursele pentru a pune în aplicare așa ceva. Da, e adevărat, avem interese comerciale vaste, comune, avem nevoie de rute comerciale sigure către uh, sudul Chinei, dar ce poate PSAC să facă, cum poate fi folosită această politică pentru a-și aduce contribuția, pentru a realmente aduce o, și aduce contribuția la o mai bună securitate maritimă. Nu prea înțeleg ce poate să fi făcut. Și adresându-mă vorbitorilor, ce înseamnă în termeni practici pentru următorii 10 ani viziunea pe care ne-au explicat-o? Care sunt planurile de viitor? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Buticofer, doamna Gomes. Le mulțumesc uh, foarte mult tuturor experților pentru niște prezentări uh, foarte temeinice. Lucrând asupra acestui raport, încă și acum am putut să învăț foarte multe și sunt sigură că studiile pe care le-ați prezentat vor îmbogăți propria experiență. Mulțumesc și despre comentariile pe care le-ați făcut asupra raportului meu și pe care noi îl discutăm. Aș avea și câteva întrebări. Aș întreba pe domnul Griffith cum evaluați dumneavoastră și institutul dumneavoastră eventualitatea unui dezastru major la care niciun stat membru nu ar putea să răspundă singur și situația în care va fi, ar fi nevoie de o acțiune coordonată la nivelul UE. și mă refer la un dezastru ca dezastrul Orizont, um, care a fost făcut posibil de um, forările la mare adâncime, cum spune și domnul Cunia, dar și eventualitatea unor atacuri teroriste. Eu primesc și bănuiesc că și alte instituții europene mm, e mail în mod regulat de la cetățeni și în special uh, din Danemarca, e mail cu informații potrivit cărora există riscuri, există potențiale pregătire ale unor atacuri teroriste împotriva unor elemente de infrastructură, cum ar fi un port, ceea ce ar putea avea consecințe catastrofale, nu doar la nivel economic, ci și uman. știind că Statele Unite ale Americii acționează în porturile europene, um, inspectând containerele care sunt destinate să ajungă în Statele Unite, cum se face că acest lucru nu e discutat cu cetățenii europeni și e un element pentru care autoritățile europene se pregătesc. Asta dintr-o perspectivă pur securitară. Aș dori să mai întreb pe domnul Griffiths ce se întâmplă dacă am avea un conflict undeva departe. Sper că nu se va întâmpla așa, dar un posibil conflict în uh, mările din sudul Chinei. putem să ne preocupăm doar de interesele directe ale cetățenilor sau e nevoie de o strategie maritimă la nivel UE? Este acesta un punct relevant? Adresându-mă domnului Cunia, sunteți de acord că o pază de coastă europeană ar putea fi de folos? Asemenea, sugestii ne vin și din alte comisii ale Parlamentului. Bunoară, Comisia CRIM ieri a prezentat uh, un uh, proiect de raport uh, asupra crimei organizate și una dintre sugestii este tocmai de a dezvolta la nivelul Uniunii Europene o bază de coastă. Sigur, avem Frontex, dar acolo um, se pot aborda fenomene limitate. Sigur, poate fi un embrion, dar nu avem o bază de coastă, în adevăratul sens al cuvântului, care ar putea eventual să abordeze și alte tipuri de amenințări. E așa ceva fezabil și de dorit? Ați mai menționat și nevoia de a fi mai puțin dependenți în sectorul energetic de conducte, pentru că acestea sunt o țintă facilă. Nu știu dacă acest lucru este adevărat. Am înțeles corect punctul dumneavoastră de vedere. Ar trebui să ne bazăm mai puțin pe conducte și mai mult pe alte tipuri de transport, uh, cum ar fi uh, transportul maritim în sectorul energetic. Și atunci, cum vom asigura un grad mai mare de siguranță? Ce se întâmplă cu investițiile UE în toate uh, rețelele, structurile vaste de uh, conductă care merg din Nordul Africii, Rusia, uh, Orientul Mijlociu și așa mai departe? Sunt foarte mulți bani gata de a fi cheltuiți în uh, aceste Uh, vaste rețele de infrastructură, mecanismul conectarea Europei și așa mai departe. Apoi, dacă oricare dintre dumneavoastră putea să-mi răspundă care sunt implicațiile pentru siguranța noastră ale faptului că acum, în vremurile crize economice, vedem rol tot mai important al uh, actorilor din Asia, nu doar China. Uh, gata să uh, cumpere uh, inclusiv facilități portoare din Europa. Pot să vă dau uh, un exemplu și din Portugalia, uh, portul Pireu din Grecia. Mm, Singapore controlează uh, o stație de forare din uh, apele teritoriale portugheze. Sigur că aceste lucruri au o semnificație în ce privește comerțul, dar apar uh, o serie de constrângeri și condiții. Aș dori să vă gândiți la aceste lucruri și eventual să ne oferiți niște informații. Uh, domnule viceadmiral uh, Lutzfeld, bazându-mă și pe întrebarea domnului Butikofer, ce credeți că ne trebuie pentru a acționa împreună în acest sector? Care sunt capacitățile de care avem nevoie și în care ar trebui să investim? Mă refer la echipament, comunicare, și, efectiv, construirea unei noi culturi cu o responsabilitate a um, abordării de tip uh, sharing, de a împărtăși. În acest sens, privilegiați o dimensiune maritimă în care am putea investi la nivel european și care să fie mai rațională decât Uh, să lăsăm statele membre să acționeze um, individual cu riscul duplicării și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Ați menționat și faptul că Statele Unite nu a uh, ratificat ancoat, dar înțeleg că odată cu globalizarea avem nevoie de o lume tot mai reglementată. Și acesta este un instrument uh, decisiv. Credeți că odată cu evoluția riscurilor și amenințărilor, că Statele Unite, ca și în alte domenii, va înțelege uh, importanța acordurilor. Mulțumesc, Ana, spune Președintele, sigur că ai vorbit mult mai mult, dar ai drepturi mai mari ca raportoare. Ähm, Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență și aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, există mai mulți uh, mai mult, există diverse legislații naționale în ceea ce privește transporturile, ceea ce, și nu numai, ceea ce a sporit uh, securitatea, dar se pun probleme de funcționare și juridice în ceea ce privește, în ceea ce privește cooperarea și coordonarea la nivelul autorităților veselor, autorități și mandatelor lor, ceea ce afectează mai, mu- mai mult uh, transportul civil și operațiunile civile de menținere a păcii. Întrebarea mea este ce experiență aveți dumneavoastră, practic, există o sporire a securității, iar apoi în ceea ce privește comunicațiile și resursele disponibile aici, care este experiența dumneavoastră? Și ce credeți dumneavoastră că s-ar putea face mai mult în acest domeniu? A doua întrebare multe dintre aceste aspecte nu se referă numai la securitate și siguranță, ci merg mână în mână cu alte domenii, cum ar fi pescuitul, de pildă, și uh, zona costieră. Ar trebui să fie implicate anumite țări în discuții, țări care se confruntă cu unele greutăți specifice. Uneori este vorba de nave din țărtețe, Uh, care nu au drept de a costa și așa mai departe, credeți că aici intră în joc un rol uh, operațional și are un impact acest lucru asupra aplicării uh, tot, tuturor regulilor și legislației. Mulțumesc foarte mult. Acum încercăm <laughs> să dăm răspunsuri în 6-7 minute. Este o provocare, îmi dau seama. Fiecare, bineînțeles, 6-7 minute pentru fiecare vorbitor. Nu e nevoie să răspundeți la toate întrebările, puteți alege întrebările care uh, vă interesează pe dumneavoastră. Dacă doriți să folosiți o altă limbă decât engleza, puteți vorbi orice limbă, germană, portugheză, asta doar uh, ca punct informativ, practic. Uh, mulțumesc, domnul Griffith. Da, voi fi succint. Vorbiți o bună despre Marea Neagră. Într-adevăr, este foarte interesant uh, pentru mine, uh, sunt foarte interesante terminalele petroliere de, deținute de turci în Georgia, de pildă, care au fost folosite pentru a se transporta petrol, a se încerca transportarea de petrol către Libia în momentul în care uh, Gaddafi era încă la putere, dar exista un embargo uh, la ora aceea. Situația este foarte interesantă, poate domnul Amiral vă poate spune mai multe, dar uh, erau uh, nave de război rusești nu numai pe coasta siriană, ci și, uh, ci și în portul din, din Liban. Foarte interesant acest lucru. Apoi, în ceea ce privește primejdile și pericolele despre care a vorbit, a întrebat Ana, este foarte uh, primejdios să facem uh, speculații acum, dar putem spune că în ceea ce privește deversările de petrol s-a dovedit existența unui risc și în, în ciuda faptului că s-au făcut multe lucruri la nivel de, de siguranță, dat fiind forajele uh, petroliere în larg, nu putem avea încă un răspuns coordonat la nivelul pazei de coastă sau la nivelul uh, marinei și așa cum am văzut că se întâmplă de nenumărate, nenumărate rânduri în industria petrolieră, unii actori doresc să, să reducă cheltuielile și să facă economii și asta s-ar putea să ducă la catastrofe importante, ceea ce reprezintă costuri enorme asupra companiilor și contribuabililor și să nu mai vorbim despre hazardul asupra mediului și biodiversității în ceea ce privește terorismul. Uh, E foarte greu să, să, pre, să întâmpini să, și să pre, prevezi uh, o nouă catastrofă. Acestea sunt neprevizibile, dar vreau să vă spun că e ciudat. Bun, dacă ar, dacă, dacă ar fi mai multe grupuri teroriste și poate dacă ar fi mai deștepți, ar uh, specula vulnerabilitățile din domeniul maritim, dar vreau să vă spun că există pericole documentate. Avem o companie dintr-un stat maritim din nordul Europei care transportă în mod regulat armament și muniție în zone foarte sensibile și care sunt uh, foarte neatenți echi, o membri a echipajului au fost capturați de pirații uh, o perioadă foarte lungă la bordul uh, navei și uh, au fost uh, com, au fost uh, confiscate au fost uh, la bordul navelor existau um, um, rachete pe care compania spune că nu le-au capturat pirații dar uh, este, dar această companie are licență pentru a transporta uh, mărfuri nucleare, cargo nuclear, nu de categoria 1, ci de categoria 2. Dar au existat incidente pe coastele europene în care, în care navele acestei flote au avut accidente, nu au existat scurgeri, din fericire, dar în continuare există licența pentru aceste transporturi și Eh, trebuie să vă spun că domeniul maritim nu este monitorizat la fel ca transportul eh, teritorial, terestru. Vă dau un exemplu. În 2012, februarie 2012, după începerea conflictului din Siria, eh, lista suspectă pentru transporturile Uh, maritime pentru zona mediteraneană a, a Statelor Unite, care, care este trimisă tuturor uh, membrilor NATO, avea o, uh, o navă suspectă și nu era nava care uh, uh din Rusia care livra uh, armament uh, regimului Assad. Această, uh, această companie nu se afla pe listă și vreau să vă spun că uh, nu monitorizăm cum trebuie spațiul maritim. Nu monitorizăm așa cum se monitorizează spațiul aerian și spațiul terestru, iar aici apar problemele. Aici este punctul uh, vulnerabil, sensibil. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, uh Pita, aveți cuvântul. Mulțumesc. S-a, s-a spus ce putem face practic. S-a întrebat uh, eu cred că s-a înregistrat se poate face progres, mare progres și s-a făcut progres de la strategia de securitate europeană din 2003, unde se făcea doar uh, o referire în trecere la securitatea maritimă. Până acum, lucrurile au evoluat, dar uh, situația a evoluat mai rapid decât ne-am închipuit noi și decât, am, și decât acțiunile pe care am putut să le luăm noi în ceea ce privește securitatea maritimă. Eh, dacă vedem ce s-a întâmplat în eh, Golful eh, Guinea, ne dăm seama că situația din 2003 este foarte diferită de situația de acum. Drogurile intră liber din America de Sud și pirateria este în floare în regiune, iar regiunea Sahel, evoluțiile politice ne arată că și aici și, și țesc capul amenințările uh, deci, uh, suntem conștienți de uh, volatilitatea frontierilor maritime între Europa și această parte a lumii și ne dăm seama cât de importantă este această parte a lumii pentru energia, energia fosilă și exporturile către Europa și ne dăm seama că va trebui să facem mai mult în acest sens. Aș dori să vorbesc portugheză, dacă îmi permiteți, pentru a răspunde întrebării privind uh, paza de coastă europeană. Dacă e binevenită sau e folositoare um, constituirea pazei de coastă europene, este o chestiune foarte complexă, fiindcă uh, culturile statelor membre în ceea ce privește forțele de supraveghere maritime sunt foarte diferite. Uh, Există modelul uh, marinei de război care ex- exercită activități de pază de coastă în unele țări, cum ar fi Franța, de pildă, și și în unele țări, și, și în Portugalia, într-o anumită măsură, există uh, paza de coastă uh, civile, cum ar fi în Olanda. Avem um, un, un alt model de pază de coastă, o, o, un amestec între cele două modele militar și civil și apoi un alt model în toate țările europene, dar cu precădere în unele state membre. Este vorba despre uh, un ansamblu de pază de, de pază de coastă care nu se coordonează foarte bine. Iar acest lucru face ca uh, punctul de plecare să fie uh, destul de complicat. Uh, iar în ceea ce privește părerile statelor membre. Mi amintesc că în perioada de consultări cu privire la, la Cartea Verde în ceea ce privește crearea unei politici, politici maritime integrate a Uniunii Europene, toate statele membre, cu excepția unui, unui singur stat membru, deci toate statele membre de coastă, cu o singură excepție, s-au opus creierii unei uh, pase de coaste europene. Bun. Uh, între o pază de coastă unică și sistemul existent, există o, există o distanță foarte mare și mulți pași de perfecționare, dacă ne gândim, ne gândim la, la NATO. Uh, NATO nu este o armată unică, ci este un ansamblu de armate care au aceeași metodologie de formare, același echipament, uh, partajează informații uh, și chiar personal interacționează personalul uh, din diverse țări și noi am putea să, să ne gândim la un aspect uh, similar uh, și aici ar putea registra progres, dar nu se poate, nu se poate să continuăm această situație unde nu există capacitate de interoperabilitate și de comunicare, așa cum se întâmplă în Europa la ora actuală, la nivelul pazilor de coastă. Iar acum, pe scurt, vreau să răspund și la ultima întrebare privind rutele energetice. Și con- conducte, dacă e mai bine să avem mai puține conducte. Acum, la finele anilor 90, eh, transportul maritim pentru combustibil fosil era o zonă de care nu se atingea nimeni, era un subiect tabu aproape. Iar eh, după eh, deversările de petrol și după incidentele din anii 80 și 90 pe coastele Europei, în de pe coastele Europei, opinia publică s-a manifestat Uh, răspicat uh, în ceea ce privește transportul maritim pe mare. Și atunci doar petrolierele cu cocă dublă uh, aveau dreptul de a naviga pe apele Uniunii Europene. Interesant a fost că termenul aplicat 2009, chiar înainte de termen, interesele industriei au făcut în așa fel încât toate petrolierele care transportau petrol să aibă cocă dublă. Situația s-a îmbunătățit foarte mult de atunci astfel încât uh, la ora actuală lucrurile stau exact invers. Mi-amintesc când comisarul Peebles, uh, comisar pentru energie, uh, spunea întotdeauna statelor membre că trebuie să avem mai multă terminale pentru gaz natural lichefiat. Uh, Acum 5 ani uh, Europa avea mai puțin de 20 de terminale uh, GNL în Europa. O situație absurdă la term- în uh, termeni geopolitici, fiindcă dependența asupra conductelor petroliere este mult prea mare, cu cât diversifici prea mai mult rutele de, tra- de transport energetic, cu atât se securizează mai bine și transportul. Și evoluția mărfurilor, cum ar fi gazele naturale care uh, Uh, trec către uh, piețele cu vânzare rapidă, piețele spot, înseamnă că uh, primești preț mai bun în funcție de unde cumperi și flexibilitatea stă la baza alimentării cu energie, nu numai din, punct de vedere de securitate, ci și din punct de vedere economic. Iar aici Europa ar trebui să regândească întreaga politică a, alimentării energetice pentru a evita ce s-a întâmplat, iată, Uh, în anii trecuți uh, uh, cu lipsele de energie în unele state din Europa. Mulțumesc, domnul Amiral, aveți cuvântul. Um zumindest zu Anfang etwas langsamer zu sprechen. Ich werde versuchen, ein îmi cer scuze, am să încerc de data aceasta să vorbesc puțin mai rar, am să încerc să răspund întrebărilor care mi s-au pus direct și am să încep prin a repeta că în ceea ce privește starea actuală, am să încep deci prin a descrie starea actuală și voi continua prin a vă arăta de ce mai avem nevoie. Cred că avem capacitatea să asigurăm uh, siguranța maritimă și sunt uh, de acord uh, cu cele spuse aici în legătură cu coagularea, cu, cu punerea la oaltă a resurselor noastre. Pentru că în, în acest fel se poate ajunge într-un mod eficient la obținerea de rezultate. Statele membre trebuie însă să decidă să cedeze un grad de suveranitate mm, Europei. Autoritățile naționale trebuie deci să cedeze anumite atribuții de care dispun și trebuie să discutăm despre lucrul ăsta în mod deschis. Trebuie să fim conștienți că ar, în uh, comun putem combate mai ușor și mai eficient uh, amenințările cu care ne confruntăm. Putem cheltui în mod mai eficient banii care sunt și așa destul de puțini. Un alt domeniu în care cred că avem o bază bună pentru intensificarea cooperării este siguranța, securitatea și apărarea. Revin la ideea mea de împărtășirea informațiilor La nivelul statelor membre și la Comisie există însă o reticență cu privire la uh, împărtășirea informațiilor, cu privire la informarea celorlalți în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și asta e valabil atât în domeniul civil cât și în cel militar. Oamenii nu sunt obișnuiți să lucreze așa. Și mai ales pe partea civilă, deficiențele de comunicare sunt foarte mari. Cred că ideea Comisiei de a crea un mediu pentru schimbul de informații ar fi o idee pragmatică și o abordare corectă. Cred că aș sprijini și aș recomanda o astfel de politică dacă s-ar aplica pe viitor, într-un spirit de transparență și de mai multă vizibilitate. Fără legătură, am fost întrebat în legătură cu Rusia și intențiile sale. Federația Rusă a decis să să mențină în Mediterana o forță permanentă navală. Această flotă deja există, a fost uh, instalată deja și după informațiile mele nu e decât începutul. Ei doresc să aibă o, o flotă permanentă și în Atlantic și mai sunt alte puncte pe glob unde vor să își facă simțită prezența. Deci, asta ar fi un răspuns concis uh, la întrebarea dumneavoastră. Sigur că este un aspect relevant pentru noi. Federația Rusă ia parte și la exerciții uh, comune cu NATO și suntem întotdeauna interesați de activitățile rusești în uh, Mediterana. De ce însă să nu invităm uh, Uh, Rusia să ia parte la exercițiile comune, cred că pe mai departe asta ne-ar permite să păstrăm canalele de comunicare deschise și să putem, uh, de exemplu, acționa împreună atunci când obiectivele sunt comune. În uh, operațiunea Atalanta am câștigat deja ceva experiență, experiențe în acest sens și am putea să includem rușii și în programe similare pe viitor. Putem, uh, de asemenea, mm, uh, extinde cooperarea statelor membre și asta nu poate duce decât la o creștere a capacităților navale ale Europei. Mai multe state membre au arătat că resursele financiare sunt într-adevăr extrem de limitate și asta este o problemă care se poate probabil rezolva pe baza unui dialog uh, multilateral sau uh, bilateral. În uh, Marea Chinei de Sud, într-adevăr, există o situație foarte tensionată, există o probabilitate de 60% pentru izbucnirea unui conflict aici. Am luat parte la o discuție pe această temă și, am, și acolo reprezentantul Chinei a fost foarte dur și criticat prezența japoneză în uh, zonă. Nu știu de ce nu există o inițiativă politică la nivel european pentru a încerca să detensionăm situația, pentru că avem experiență în domeniul negocierilor de acest tip. Poate că avem cea mai mare experiență de acest tip și putem contribui în calitate de actor neutru la dezamorsarea acestui conflict suntem apropiați de China în foarte multe feluri și avem foarte multă experiență, avem oameni și resurse disponibile pentru a încerca să prevenim escaladarea acelui conflict. Cred că voința politică există și ea la nivel european pentru a pune pe masă o asemenea ofertă. Doreați să mai vorbim și despre serviciile de securitate pentru transporturile navale, există într-adevăr uh, servicii de securitate private, firme de securitate private care acționează în Oceanul Indian pentru protejarea navelor. Uh, în acest context, numărul de atacuri uh, care s-au încurunat cu succes a scăzut semnificativ, însă, după părerea mea, aceasta este o soluție nu cea mai bună dintre soluțiile posibile, ne îndreptăm către o externalizare a uh, serviciilor de securitate și asta o să ne ducă în direcția externalizării serviciilor militare, poate. Nu este o cale bună. Există cazuri și am discutat cu capitan de nave germani în care este preferabil să ai militari la bord și nu agenți de securitate care se poartă ca niște cowboy cu armele lor în armată, există o disciplină, se, se, se, fiecare știe ce are de făcut și planurile sunt întotdeauna cele mai bune. De aceea, externalizarea aceasta nu este, după mine, cea mai bună soluție. Și, în, în ultimul rând, în legătură cu Convenția Națiunilor Unite privind uh, legea mării, Acesta este un proces în desfășurare. Se discută încă, nu s-a finalizat nimic, iar amenințările continuă să se diversifice. Există amenințări de ordin asimetric acum, infracțiunile de toate naturile pe mare uh, au căpătat o amploare foarte mare și acest lucru nu a fost prevăzut atunci când au început aceste negocieri. De aceea trebuie uh, reluat reluate din dezbaterile pentru a uh, ține cont de toată, toate aceste evoluții și cred că o bază bună de pornire ar fi această strategie europeană de securitate maritimă. Mă îndoiesc că India, Brazilia și China vor dori să rămână în afara acestui proces de negociere. Ar fi de înțeles, nu-i așa, ca atitudinea lor să fie una de implicare la negocierea Convenției ONU. Și asta ar fi pentru noi un avantaj. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc. Thank you very much to all of you. Uh, of course. Mulțumim uh, tuturor. Sigur, uh, vom continua dezbaterea privind uh, dimensiunea maritimă a politicii comune de securitate. Acum încheiem audierea și întâlnirea noastră de azi de în această dimineață.